Good morning, ladies and gentlemen. Welcome in this unusual room. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bun venit în această sală neobișnuită, în care nu prea reușesc să vă văd, dar asta e, e în regulă. O să încerc să vă recunosc pe toți în această sală imensă. Oricum, cred că putem să ne începem ședința. Ședința Comisiei Regii. Aveți ordinea de zi. Putem adopta proiectul de ordine de zi, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult pentru că ne aflăm astăzi aici. Pot accepta ordinea de zi, dar am două întrebări. Doamna Crețu n-a putut să participe pentru că a avut alte obligații data trecută și am spus că o să vină la următoarea ședință. Și a fost uh, acea uh, cerere de a ne întâlni cu directorul general, domnul Lemetre. Deci acestea sunt două lucruri pe care vreau să vi le reamintesc. Și astăzi o să avem ședința coordonatorilor și poate nu pentru această ordine de zi, dar pentru următoarea ordine de zi, ar fi important să avem o rezoluție pentru plenară din partea Comisiei Regii. La sfârșitul acestui an, statele membre, pe baza contractelor de parteneriat, trebuie să îndeplinească condiționalitățile ex ante și cele care pot să vină cu strategii uh, foarte bine, cele care nu o să își piardă banii din perioada actuală. Deci e un lucru foarte important. Și uh, o pregătire pozitivă și o dezbatere pozitivă și un vot ar trebui să aibă loc în această comisie privind accelerarea. Uh, și la, sfârșit, la începutul anului viitor, la plenară, să știm exact care e situația. Deci poate asta e o inițiativă pe care o să putem să o avem noi ca grup. Cred că e necesar, pentru că dacă așteptăm prea mult, cred că Comisia de Buget oricum va lua inițiativa să spună care e situația și va trebui eventual să reprogramăm banii. Deci și trebuie văzut care este opinia Comisiei în legătură cu modul în care s-au cheltuit banii. Cei 60 de miliarde care sunt de cheltuit în, în primii trei ani. Deci, am, ar trebui să facem o abordare din partea Comisiei Regii, din partea tuturor uh, grupurilor politice și Spun asta pentru că eu cred că asta ar trebui introdusă pe viitoarea ordine de zi, să avem acest schimb de opinii și să avem și un text. PPE-ul este pregătit să facă un text dacă e nevoie. Mulțumesc foarte mult și acum că au venit toți colegii, uh, de am vorbit mai mult, că am așteptat să vină toți. Mulțumesc. Poate din cauza sălii, poate pentru că s-a schimbat sala. Dar vă mulțumesc oricum. A fost aproape un comentariu legat de agenda, dar considerăm că ordinea de zi este abordată, e aprobată pentru astăzi și vom uh, ține seama de ce ați spus pentru următoarea ordine de zi. Al doilea punct, comunicarea președintei. Am uh, niște anunțuri. Primul se referă la delegația în Grecia de pe 18-20 septembrie, acum 3 săptămâni, delegația Regia a vizitat Grecia. Am vizitat două uh, locuri, Salonicul și Atena. Am avut 11 întâlniri cu diferite autorități politice. Am avut un uh, schimb foarte interesant de opinii cu domnul Ioanis Dragazakis, uh, viceprim-ministru cu domnul Alexis Ceritis, ministru adjunct al economiei și cu, de asemenea și cu alți uh, factori de decizie la nivel local și regional, inclusiv uh, primarul și viceprimarul din Salonic și reprezentanții uh, primăriei din Atena. Am avut ocazia să discutăm cu colegii de la Serviciul de Susținere pentru Reforme Structurale, Am avut ocazia să vizităm uh, câteva proiecte foarte interesante, inclusiv uh, câteva proiecte controversate, cum ar fi metroul din Salonic, dar și unele proiecte foarte de succes în uh, Atena. Oricum, avem deja raportul pregătit de către secretariat și transmis tuturor. Uh, copiii pe hârtie sunt disponibile astăzi. Deci, uh, asta în legătură cu Grecia. Cred că a fost o vizită de succes cu rezultate foarte interesante. Din nefericire, pozele nu sunt chiar atât de bine printate. E greu să ne recunoaștem în fotografii, dar ideea este să avem mai multe fotografii. Oricum, Vizita a fost interesantă și mai întâi de toate pozitivă, pentru că ne așteptam la mai multe probleme, dar uh, ne-am întâlnit cu reprezentanții diferitelor nivele, niveluri de guvernare din Grecia, care și-au uh, exprimat dorința de a continua să colaboreze, să lucreze și erau foarte angajați în efortul lor de a prezenta exemple pozitive din uh, activitatea privind fondurile structurale. Asta în legătură cu vizita, sunt sigură că colegii pot uh, interveni mai târziu dacă doresc să men menționeze diverse aspecte ale vizitei. A doua uh, chestiune este reuniunea anuală Regi Coter, care va avea loc mâine după amiază. Vreau doar să vă reamintesc de la 2.30 la 5 în uh, clădirea Comitetului Regiunilor. Ăsta este unul dintre evenimentele din uh, programul uh, Săptămâna Regiunilor care are loc acum la Bruxelles. Ieri a fost o ceremonie de deschidere la Parlament, Hemiciclu. Uh, Am participat și eu și domnul Van Nistelrooy și cred că ședința de mâine va fi foarte emoțională din partea uh, Comitetului Regiunilor și Comitetul Regiunilor vrea să afle care este planul Parlamentului European în ce privește viitoarea politică de coeziune după 2020. În al treilea rând, vreau să mă refer la evenimentul organizat de Comitetul Regiunilor pe 28 septembrie. A fost o recepție la reprezentanța Bavariei cu titlul O politică regională puternică pentru toate regiunile după 2020. Înainte de asta s-a ținut o conferință privind uh, contribuția regiunilor Europei la viitorul nostru. Cum spuneam, a fost organizat de Comitetul Regiunilor. O declarație comună a fost semnată de 322 de reprezentanți politice ai regiunilor din 22 de state membre și 5 organizații interregionale, cerând continuarea politicii europene de coeziune pentru toate regiunile după 2020. Cartea de onoare a semnăturilor a fost uh, transmisă domnului Marcu, la doamnei Crețu, ambasadorului ca Toți au semnat în această carte de onoare și la fel și eu, în calitate de președinte al Comisiei Regii, o să vă arăt uh, așa, asta este uh, cartea, e foarte impresionantă. Sunt 322 de semnături de la regiuni, din partea regiunilor și o să dau acest uh, document secretariatului, o să-l las acolo și puteți verifica dacă regiunile din țările noastre au susținut această declarație. E o declarație puternică, foarte concentrată și uh, se referă la viitorul uh, politicii de coeziune. Deci se va găsi la secretariat. Încă un anunț. Săptămâna trecută, la Strasburg, am avut o întâlnire între Colegiul Comisarilor și Conferința Președinților de uh, Comisii în legătură cu pregătirea pentru 2017. A fost o ședință organizată pe grupuri anul trecut, ca, față de anul trecut. Cred că e un mod mai bun de a colabora cu cei de la Comisie. Am uh, participat la două subgrupuri, unul privind cadrul financiar multianual și celălalt privind uh, locurile de muncă, creșterea economică și investițiile. Primul a fost coprezidat de președintele Comisiei de Buget din Parlamentul European și de comisar Oettinger, pentru că vicepreședintele Gheorgheva nu a fost prezent în acel moment. Al, al doilea subgrup a fost uh, prezidat de vicepreședinte Katainen și de vicepreședintele Comisiei Amploa din Parlament. Am fost uh, purtător de cuvânt pentru al doilea subgrup și pot spune că în acest moment am avut oportunitatea de a discuta politica de coeziune și fondurile structurale și politica de investiții în acest context și de a sublinia rolul fondurilor structurale în crearea de locuri de muncă, pentru creștere economică în Europa și ca parte a invest- politicii de investiție a Europei. Așadar, acestea au fost anunțurile mele uh, privind uh, săptămâna trecută. Dacă nu sunt comentarii și sugestii, atunci putem trece direct la uh, vot. În regulă? Așadar, Votăm astăzi un raport și un aviz. Modificarea regulamentului 1303 din 2013 în ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sunt amenințate de astfel dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară. Un titlu foarte lung această propunere legislativă se referă la articolele 24 și 120 alineatul 3 din uh, regulamentul uh, privind uh, dispozițiile comune. E vorba de rate de finanțare pentru țări aflate în dificultăți financiare. Comisia a propus extinderea perioadei în care cofinanțarea este posibilă Amendamentul la articolul 24 se referă în special la Grecia și articolul 120 anatul 3 Ciprul. M-ați rugat să fiu raportor în numele Comisiei. La ultima noastră ședință am luat o decizie de principiu de a aproba propunerea Comisiei fără amendamente. Vreau să vă informez de faptul că Consiliul a fost de acord în timpul ședinței Coreper să adopte propunerea Comisiei fără amendamente Ambele comisii consultative, ci și Comitetul Regiunilor, sunt de asemenea în favoarea propunerii comisiei. Și, în fine, niciuna dintre comisiile uh, care ar avea dreptul la aviz nu propune amendamente. Președintele Comisiei Buget a scris o scrisoare în care susține abordarea noastră și cealaltă uh, comisii, peste 10 comisii, au decis să nu dea avize. Așadar avem un vot unic în acest caz. Votul este deschis. Vă rog să votați. The vote is closed. Votul este închis. Nu? Încă nu? Ah. Well, we have a result. We have a result. We... Avem un rezultat. Ați reușit să votați? Am avut o problemă. Why? Okay, okay. It is not working? Nu funcționează? Îmi pare rău. Deci închidem votul. Dacă sunt probleme tehnice, vă rog să verificați serviciu tehnic. Vă rog să verificați dacă funcționează. You do have a problem? Aveți o problemă? Vote? Any other? May I ask the technical services to, to... Does it work now? No. Funcționează? Nu? Nici al noastră nu funcționează? Okay, I see. I see. Does it work now? Can we can we ask the technical services? Oh, they're working on. Yes, it works. Bun, deci acum funcționează? Nu funcționează. Anyway, I, I close the, the vote and we'll... Închid votul și vom vota din nou. Da, vom vota din nou. Așadar, vă rog, dacă am putea vota acum, din nou, votul este deschis. Everything is okay? Everybody voted? A votat toată lumea, votul este închis. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Decizia este de aprobare. Avem 34 de voturi, 31 pentru această decizie. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum al doilea vot implementarea Fondului European pentru Investiții Strategice, aviz regii, raportor doamna Bresu, vreți să spuneți ceva? Nu? Doar mulțumesc, spune doamna Bresu, fără microfon. Mulțumesc. că Am avut 96 de amendamente și avem uh, câteva amendamente de compromis. Deci suntem gata să votăm. Începem cu amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem acum la amendamentul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. E foarte dificil în această sală să ne dăm seama care e situația, așadar haideți să verificăm electronic amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Și este adoptat. Îmi pare rău, aveam nevoie de această verificare ca să văd care este situația. Domnule Van Nistelrooy, vă rog să numărați câți membri PP aveți care votează pentru că avem un membru în plus care votează. Bine, deci unul dintre membrii se va, va ieși din, uh, din procedura de vot, restul rămân. Mulțumesc. Ok, amendment 15, we... Bine, amendamentul 15, partea a doua a amendamentului. Vot pe părți. Trecem la a doua parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm a doua parte a amendamentului 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 36, vot electronic, votul este deschis, votul este închis, se respinge. Trecem acum la compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Vreți să verificați? Verificăm amendamentul 46, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Mergem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 51, partea a doua, avem două părți. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 61. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Cred. Vreți să verificăm? Amendamentul 62. Vot electronic. Votul este deschis. Amendamentul 62. Votul este închis. Adoptat. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 80. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 87, votare electronică, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Acum votăm amendamentele 88 până la 91 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat. Ați dori să verificăm? Este adoptat. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mă scuzați? Este caduc. Îmi pare rău. Este caduc. Compromisul 8. Compromisul 8. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum vot final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Avizul este adoptat. Am avut 32 de voturi, din care 28 pentru. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta am finalizat uh, voturile. Și acum trecem la următorul punct de ordinea de zi. Raportul uh, Nielsen, o politică integrată a Uniunii Europene pentru zona arctică. The European Commission together with the High Representative of the Union Comisia Europeană împreună cu înaltă reprezentanță pentru afaceri externe, a publicat o comunicare intitulată O politică europeană integrată pentru zona arctică. Documentul a fost publicat în luna aprilie, după care Comisia AFET a hotărât să redacteze în temeiul uh, regulii 55 un aviz. Vă rog să păstrați liniștea dacă aveți uh, conversații importante de purtat, vă rog să faceți acest, acest lucru în afara sălii de reuniune. Thank you. Uh, today our rapporteur, Mr. Nielsen. Raportorul nostru, domnul Nielsen, va publica proiectul de raport care scoate în evidență care sunt uh, aspectele de dezvoltare regională importantă pentru zona arctică. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor pe care îl propun este luni 17 octombrie la ora 5 și jumătate. Vom vota asupra acestui proiect de raport în a doua întâlnire din luna noiembrie. Domnule Nilsen, aveți prin urmare cuvântul. Vă mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să vă spun următoarele. Este foarte bine că Comisia Regii se poate pronunța asupra celor chestiuni care vizează zona arctică. De obicei este Comisia AFET cea competentă pe fond sau Comisia ENVI se ocupă de asemenea probleme. Nu întotdeauna Comisia Regii a avut ocazia de a-și exprima opinia, un lucru regretabil există o perspectivă de dezvoltare regională care se pierde dacă regii nu se pronunță. E păcat, așadar, dacă Parlamentul European nu se poate exprima prin intermediul Comisiei Regii. Nu e vorba doar de aspecte ce țin de politica externă sau de aspecte ecologice în această regiune. Aici nu există doar urși uh, polari, uh, ci trăiesc și oameni. Iar acest lucru se aplică și pentru Groenlanda. Așadar, acolo locuiesc oameni care trăiesc în tocmai ca dumneavoastră, în societate. Acești oameni încearcă să se dezvolte, construiesc o societate, doresc să creeze locuri de muncă. Iată de ce și perspectiva noastră este foarte importantă. Iată ce am plasat în centrul uh, raportului meu. E vorba de cooperarea teritorială europeană, așadar, dincolo de frontierele Uniunii Europene. Acesta este foarte importantă pentru zona arctică. Iată de ce finanțarea trebuie menținută. Ne-am ocupat îndelung de acest punct. Am spus că Uniunea Europeană ar trebui să intre în Consiliul pentru zona arctică și să primească un statut neîngrădit. În continuare, structurile europene, Fondul uh, European pentru Dezvoltarea Zonei Arctice uh, joacă un rol important și sprijină creșterea și crearea locurilor de muncă. Există însă și dezavantaje care trebuie aici amintite. Sunt de părere că Trebuie să ascultăm uh, ce spun regiunile, trebuie să ascultăm societatea de acolo ce spune, pentru că ei înțeleg foarte bine cum stau lucrurile, nu doar în societatea lor, ci și, de pildă, când vine vorba de politica de securitate a Uniunii Europene. Poate că populația care locuiește acolo nu este foarte numeroasă, însă merită să le auzim glasul. Ar trebui așadar să creăm un forum permanent – în acest fel, uh, comunitățile locale ar fi luate în calcul mult mai mult. În continuare, trebuie să dăm uh, importanță și cercetării. Nu e vorba doar de mediu, e vorba și de ecoturism, de tehnologii prietenoase cu mediul înconjurător, expertiză pentru multe întreprinderi. Uh, Există numeroase IMM-uri care și-au sediul acolo și care au uh, modele de afaceri foarte inovatoare și tehnologii uh, de vârf. Toate acestea trebuie să fie înțelese de comisia noastră. De mult uh, circulă propunerea de a crea un centru de informații UE, zona arctică, și anume în Rovaniemi, în Finlanda că această propunere am reluat-o, iar Parlamentul ar trebui să o promoveze. Iată așadar, pe scurt, perspectiva din punct de vedere al politicii regionale și cred că trebuie să ne aducem aportul la avizul celorlaltor două comisii. Dacă aveți propuneri sau idei, le ascult cu mare plăcere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Nielsen. Am să dau cuvântul înainte de toate raportorilor din umbră. Domnul Kelam, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Astăzi sunt un fel de punte între Comisia AFET, unde sunt membru de plin, și Comisia Regii, unde sunt membru supleant. E o plăcere însă pentru mine să îl sprijin pe colegul Nielsen în abordarea dumnealui. Cred că o idee cheie aici este să scoatem în evidență cât de important este, cât de importantă este cooperarea teritorială europeană, îndeoseb pentru regiunea arctică. Aceasta trebuie să continue și atunci când se va finaliza cadrul financiar multianual, cu alte cuvinte la sfârșitul acestui deceniu. Am putea de asemenea sprijini ideea că Uniunea Europeană ar trebui să fie preluat ca în Consiliul Arctic ca observator cu drepturi de pline. Analizând proiectul de text, am observat că pune accentul pe cooperarea între actorii la nivel local, guvernele locale, între toți acești actori. Este important să primim uh, reacțiile acestor persoane care sunt uh, practic la fața locului. De asemenea, doresc să vă comunic că în zona arctică inovarea este un element adesea ignorat, dar care ar putea compensa lipsa de resurse umane. De asemenea, ar trebui să fim cu ochii pe modelele economice inovatoare și pe tehnologie. Acum, în calitate de membru al Comisiei AFET, v-aș spune că zona arctică nu poate fi privită ca o regiune a unor state prietenoase și partenerii acestora. Este o zonă uh, geopolitică eh, unde în alte interese geostrategice sunt în joc. Adesea eh, unul împotriva celuilalt, ca energia, transportul și așa mai departe. Politica regională în zonele de frontieră nu ține neapărat doar de politica regională. Ar trebui să aibă, de asemenea, o dimensiune externă eu am să vin cu propuneri în acest sens. După cum știți, Rusia este un jucător cheie în zona arctică. Acum uh, încalcă norme internaționale și trebuie să evaluăm uh, cu onestitate cum stau lucrurile. Acest tip de comportament va avea consecințe, e clar, uh, favorabil sau defavorabil asupra politicii externe a Uniunii Europene. În cele din urmă, îmi place ideea creării unui centru de informare privind regiunea arctică în Finlanda. Venind uh, din Estonia, o țară care din fericire nu e chiar atât de apropiată de zona arctică, cred că estonienii pot sprijini crearea unui asemenea centru în Finlanda vecină. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc următorul raportor din umbră, domnul Ruor. Mulțumesc, domnule președinte. Salutări eh, tuturor colegilor în acest cerc ușor neobișnuit. Aș dori să-i mulțumesc eh, raportorului pentru activitatea sa și aș dori să vă spun că ECR, cu membrii săi danezi și finlandezi, salută propunerea de a crea un centru pentru uh, UE Arctica și sprijină de asemenea inițiativa de a consolida capacitățile, de a um, sprijini dezvoltarea unor proiecte internaționale salutăm proiectele care vor uh, fi create în acest sens și sperăm ca Comisia să respecte calendarul actual și resursele alocate. Data, termenul limită, termenul inițial stabilit pentru finalizarea primului proiect 2017 este așadar important. Există deja un uh, organism internațional care se ocupă de zona arctică și anume uh, Consiliul Arctic, iar state europene sunt deja membri de plin, precum uh, Suedia, Finlanda, ECR cer respectarea drepturilor suverane la celor țări și, uh, de asemenea, celorlaltor membri ai Consiliului pentru zona arctică, ca fiind principalii membri și principalii operatori în regiune. ECR recunoaște faptul că Uniunea Europeană acordă finanțare pentru zonele din Arctică, însă nu consideră că Uniunea Europeană ar trebui să înlocuiască acele state europene deja reprezentate în Consiliul Arctic. În plus, ECR recunoaște importanța crucială a zonei arctice o zonă de o însemnătate științifică deosebită, mai ales în ceea ce privește um, cercetarea în domeniul um, schimbărilor climatice, domeniu care credem că va fi foarte important pentru forumul uh, cu actori implicați. Considerăm că această cercetare trebuie desfășurată uh, la nivel maxim. Uh, s-au alocat 200 de milioane de euro pentru proiectele de cercetare și dezvoltare deja existente mai ales în uh, programul cadru 7 și în Orizont 2020, care, după cum știu colegii, prevede o serie de participanți din afara Uniunii Europene. Unde se poate, Uniunea Europeană ar trebui să coopereze cu cei care oferă această finanțare și să tragă învățămintele aferente. În uh, ultimul rând, ECR consideră că uh, în, trebuie să ne asigurăm că înființarea Centrului de Informare privind regiunea Arctică în România și Finlanda se face la timp respectând cadrul bugetar. Mulțumesc. Următorul raportor din umbră, domnul Taculan. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, dacă am înțeles bine, pot să vorbesc în limba mea maternă, în eh, finlandez, așadar, pentru că mi se pare că Finlanda a trimis eh, băieții cei mai tari acolo în cabină, așa că am să continui în eh, finlandeză. Dragi colegi și colegi, doresc în numele grupului Ade să-i mulțumesc colegului Nielsen uh, pentru un text bun. E vorba de a crea un domeniu echilibrat în cadrul căruia se poate pune în aplicare politica europeană. E bine să se recunoască expertiza noastră în zona arctică. Sperăm ca în acest fel IMM-urile să aibă de câștigat. Fondurile noastre sprijină zona arctică. Putem aborda aici Uh, probleme punctuale și să creăm uh, creștere și uh, locuri de muncă. Așadar, însemnătatea acestor fonduri este deosebit de relevantă pentru viitor. Aș dori să vă spun că, în acest fel, schimbul de informații s-ar îmbunătăți dacă nu m-aș referi doar la zona europeană a Arcticii. E important, trebuie să privim chestiunea arctică nu doar din perspectiva noastră proprie sau din perspectiva domeniului nostru Crearea unui asemenea grup ar fi, prin urmare, o bună ocazie pentru a exercita o influență și de a îmbunătăți situația um, arcticii europene. Ecosistemul din zona arctică este unic și oferă numeroase oportunități. Dacă avem o abordare bine planificată, putem atinge o serie de avantaje dacă centrul uh, permanent de informare uh, se va crea la Rovaniemi ar fi foarte util. În acest fel am putea strânge uh, într-un mod mult mai eficace informație privind zona arctică. Situația actuală e una complicată, însă trebuie să uh, nu uităm de dimensiunea nordică. Este o dimensiune uh, pe care Uniunea Europeană Uh, o împarte cu uh, țările parteneri din regiune, Norvegia, Islanda, Rusia, ar putea să se dovedească de mare interes pentru proiectele în anumite domenii punctuale, precum energia și cooperarea în domeniul transportului este deosebit de importantă. La ora actuală, funcționarea dimensiunii nordice este puternic restrânsă, puternic limitată din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei, cu toată aceasta cooperare în acest domeniu ar putea continua. Domnul președinte, aș dori doar să vă mai spun că Jens Nilsson um, a făcut o muncă excelentă. Va fi un bun raport și sper ca pe baza acestui raport în curând să putem deschide centrul de informare permanent în cel mai frumos oraș din Europa, orașul meu Rovaniemi. Acum, domnul Șcalaț. Ciu pirmininke, gerbemi colegos, visu pirmă noriu padėkoti pranešėjui už gheara. Da- Mulțumesc, dragi colegi, înainte de toate. Dați-mi voie să-l felicit și eu pe raportor pentru munca excelentă de redactare acestui raport. Verzii sprijină majoritatea prevederilor uh, din, din raport. Trebuie să vorbim despre potențialul considerabil al zonei arctice în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, dar trebuie să discutăm de asemenea despre dezvoltarea durabilă, despre ocuparea durabilă a forței de muncă. Acestea trebuie să fie pilonii creșterii în zona arctică. Acest principiu trebuie integrat în cercetare, inovare, iar fondurile europene trebuie să se concentreze asupra acestor obiective care trebuie subliniate în aviz. Punerea în aplicare a unor obiective ambițioase de dezvoltare durabilă nu se poate face fără a acorda atenția cuvenită calității managementului și învățământului. Comunitățile locale trebuie implicate în procesul de luare a deciziilor și impunerea lor în aplicare. Cooperarea cu autoritățile locale este necesară, prin urmare. Nu cred că trebuie să repetăm faptul că autoritățile locale, comunitățile locale eh, sunt cele care înțeleg cel mai bine care sunt nevoile. Ei știu care sunt provocările și potențialul. Prin urmare, dacă nu implicăm acest nivel, nu vom putea crea o politică europeană pentru zona arctică cu impact. Cred că trebuie să acordăm mai multă atenție cooperării regiunilor din zona arctică. Am putea începe cu cooperarea transfrontalieră înainte de toate. Trebuie să acordăm mai multă atenție protecției uh, mediului înconjurător fragil și provocărilor pe care le, le pun schimbările climatice. Politica regională europeană trebuie să contribuie la o dezvoltare durabilă în zona arctică europeană, cât și în cealaltă zona a Arcticii. Aceste eforturi trebuie să se integreze în uh, politica climatică de ansamblu a Uniunii Europene. Fondurile europene de investiție pot fi un mod util de a completa eforturile statelor membre uh, de a îmbunătăți uh, regiunea și de a atinge obiectivele noastre. Îmi cer scuze în numele raportorului din umbră pentru că nu poate lua parte la întâlnirea de astăzi. Mulțumesc, doamna D'Amato, raportorul din umbră. Grazie, președinte. Eu ringrazio... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-l felicit pe colegul nostru pentru avizul domniei sale. Vreau să subliniez că există un uh, alinat unde se subliniază cercetarea, ecoturismul, cunoștințele tehnologice și este extrem de important pentru IMM-urile care prosperă datorită unor modele de afaceri uh, inovatoare și a tehnologiilor existente acolo. Dar nu ar trebui să ignorăm valoarea adăugată a acestei regiuni și schimbările aduse de schimbările climatice. După părerea noastră, Trebuie să nu uităm că avem niște obiective pentru 2020, o tranziție energetică pentru economia continentului nostru. Deci trebuie să rezolvăm problema unei producții energetice inovatoare. Industria americană și industria europeană periclitează acest ecosistem extrem de valoros și sprijinăm, sprijinim uh, ideea de formă, dar trebuie să Avem nevoie de o cerere din partea unei ONG precum Greenpeace, care a cerut uh, practic acolo să se facă o rezervă. Mulțumesc foarte mult. Nu văd să mai dorească cineva să intervină. Domnule Nilsson, vreți să reacționați? Nu, iertați-mă, domnule Nilsson, Uh, poate mai întâi ar trebui să ascultăm reprezentanții Comisiei Europene și după aceea să răspundeți. Da, vă rog, este greșeala mea, spune doamna președinte. Domnul Iorocevici și doamna Chirilo sunt reprezentanții Comisiei Europene și le dau cuvântul, cine vrea să înceapă. Mulțumesc, sunt de la Serviciul de Acțiune Externă și, într-adevăr, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere care este extrem de utilă, pentru că am lucrat împreună cu serviciile Comisiei la redactarea acestei comunicări comune. Ideea a fost să subliniem cooperarea constructivă în regiunea Arcticii. Știm contextul geopolitic, dar cu toate acestea am văzut că o cooperare la nivel regional între țări, inclusiv cu Rusia, funcționează foarte bine. Și acest lucru se întâmplă și în Consiliul Arctic. Uh, săptămâna trecută am fost la Portland ca observator ad hoc uh, al uh, oficialilor care lucrează acolo și acolo am văzut că Statele Unite, Canada, Finlanda, Rusia, Danemarca, Uh, colaborează foarte, foarte bine. Și tensiunile sunt foarte scăzute în acest for. Avem uh, și alte foruri în care cooperăm. Există un cadru de politici care a fost deja menționat, dar avem și uh, regiunea Barents Arctic, de fapt, un consiliu care se ocupă de această regiune. Uniunea Europeană împreună cu Rusia și Islanda sunt membri și acolo există o cooperare foarte activă. Avem și programe de cooperare transfrontalieră, inclusiv cu Rusia, care sunt foarte eficiente. Deci conceptul este să păstrăm tensiunile cât mai mici în această regiune pentru că țările au interese comune acolo și de aceea sunt pregătite să coopereze. Acest lucru se reflectă și în strategia globală în ceea ce privește securitatea, care se referă de mai multe ori la regiunea arctică. Vreau să revin un pic și asupra importanței uh, regiunii europene a Arcticii. Bineînțeles, comunicarea noastră încearcă să acopere mai multe subiecte în care este E importantă cooperarea multilaterală și regională. Bineînțeles, acordul de la Paris și aplicarea acestuia sunt o prioritate, dar propunem să avem și un forum al actorilor implicați, tocmai pentru a coordona activitățile și pentru a promova inovațiile și investițiile în regiune. Și acest forum al actorilor implicați funcționează vom avea un eveniment uh, foarte mare, probabil în luna iunie anului viitor, în Finlanda. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să vă reamintesc și să vă spun că în această comunicare am pus pe picior de egalitate protecția mediului, uh, rezolvarea schimbărilor climatice, reducerea schimbărilor climatice cu dezvoltarea durabilă, care include și sprijin pentru populațiile indigene. Și acestea sunt două priorități importante împreună cu cooperarea regională pe care am subliniat-o deja. Și uh, ceea ce ne interesează în principiu în această zonă. Cooperarea este susținută de cercetare și inovare. După cum știți, a existat la Washington o reuniune ministerială a regiunii arctice în luna septembrie, organizată de Casa Albă. Și uh, după aceea, la sfârșit, s-a semnat o declarație comună la care Uniunea Europeană a contribuit și a fost cosemnatară și acolo s-a subliniat că în orizont 2020, prin orizont 2020, uh, Uniunea Europeană este unul din marii donatori pentru cercetare și inovare în regiunea arctică. Acum am dedicat 40 de milioane de euro pentru susținerea cercetării din uh, regiunea arctică, lucru care a fost salutat de toate statele arctice și de toți participanții la acest uh, Consiliu Ministerial din Washington. O să mă opresc aici și o să-i dau cuvântul colegei mele. Ok, so my name is Ioana sunt Ioana Chiriva, lucrez la DG Regio și am trei observații de făcut. În primul rând, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru Uh, că ați recunoscut importanța cooperării cu uh, regiunea Interreg uh, și vă mulțumim că recunoașteți importanța și valoarea acestei cooperări. Vreau să spun că la DG Regio avem 8 programe relevante pentru această zonă, două dintre ele pentru Finlanda, două pentru Suedia și patru Interreg două transfrontaliere, două transnaționale și uh, acestea funcționează foarte bine, sunt foarte eficiente. Când ați citit comunicarea, poate ați văzut că există un program interreg care este menționat uh, în mod deosebit și care are o sarcină foarte importantă, pentru că în comunicare se spune că programul uh, nordic periferic uh, interreg uh, este, funcționează pe de proiect pilot pentru a reuni diversele autorități și diversi actori implicați în această regiune. Pentru că sunt ofițerul responsabil de acest program, mă bucur să vă spun că munca a demarat deja, funcționează foarte bine, există un grup de lucru și nu se ocupă doar de programele noastre, ci și de programele externe Uh, ceea ce înseamnă că și Rusia este membra acestui grup de lucru. Uh, pentru cei interesați, am adus câteva rapoarte care sunt foarte bine scrise și foarte interesante. Pentru a afla cine se ocupă de acest proiect pilot. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Nilsen, acum vă dau cuvântul. pentru stödet. Vi, jag märker att vi kan göra det här yttrandet. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Îmi dau seama că ne vom îmbunătăți eforturile aici și putem face acest lucru prin reformularea unora dintre uh, prevederile din aviz care ar putea fi uh, modificate. Vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul interregional. și eu m-am numărat printre pionierii celor care, uh, pionierii care s-au implicat în uh, uh, acest program care vizează o regiune mai puțin uh, populată. Și am încercat să văd modul în care acest program ar putea fi consolidat și ar putea deveni mai eficient. Aici nu vorbim doar despre gestionarea programului la nivel regional, ci și despre includerea unui forum de discuții Totuși există câteva îndoieli atunci când uh, vine vorba despre includerea aspectelor externe în acest uh, raport. Pentru că există, de fapt, două comisii, Comisia de Afaceri Externe și ENVI, care ar avea competențe și nu cred că trebuie să continuăm să extindem rețeaua de oameni implicată. Este important să ascultăm părerile altora, este important să ne asigurăm că păstrăm punctele uh, care au fost deja incluse și că le dezvoltăm, dar am câteva rezerve în ceea ce privește contribuțiile externe. Bineînțeles, consider că raportul poate fi îmbunătățit cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aici se termină discuția noastră. Vă reamintesc că termenul limită de depunere a amendamentelor este luni 17 octombrie la ora 17.30. Acum, următorul punct. Următorul punct de pe ordinea de zi este o prezentare din partea directorului general adjunct pentru politici și conformitate a Comisiei de la DG Regio, domnul Martin, care va veni abia la 10 și 15. Deci avem cam 12-13 minute pentru o pauză de cafea și ca atare va acorda această pauză de cafea până la ora 10 și 15.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

intervenit în transparențirea remarca toată și anexa la izbor. Era de moră la momentul izbor. A ovako, izbor sa solestatom. Oni su mene spasili, ja uopšte, ja ne bi imala nikakvog izbora, morala sam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 tradición odlično, Lego, ajde, nije tako kreativan da sam ja bio, ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super, dečko, simpatičan, nasmijan, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? Možda bi realizira te projekte, možda se realizira na sveći što sad ići, neovisno vladi to ide, na kraju krajeva, jer se ide po imetu i da je to super. Tako da ja nemam problema s tom da samo stavi neki mail, znaš, kao što je Milanović stavio nešto, neki karavana, ili Ladies and gentlemen, may I ask you to take your... Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc ca să putem continua ședința noastră și ordinea noastră de zi. Thank you. I'd like to welcome Mr. Nicholas Martin, Deputy Director General. Aș dori să-i urez bun venit domnului Nicholas Martin, director general adjunct pentru politici, performanță și conformitate în cadrul DG Regio al Comisiei Europene. Politici urbane și regionale este prezentarea. Pe 14 septembrie, Comisia a adoptat o așa zisă propunere omnibus ca parte a unui pachet de propuneri care se referă la revizuirea la jumătatea mandatului a CFM. Propunerea modifică regulamentul financiar pentru a promova simplificarea, pentru a reduce povara administrativă asupra proiectelor sprijinite de UE și așa mai departe. Totuși, propunerea conține și mai multe prevederi care se aplică anumitor sectoare specifice, mai ales începând cu articolul 260. Și asta merg dincolo de simplificare și introduc modificări de fond al uh, regulamentului de procedură și a altor uh, acte uh, fundamentale. Acum suntem Uh, la nivelul discuției pentru a stabili competențele fie, uh, fiecarei comisii asupra acestui dosar. A existat o discuție inițială între, la conferința președinților de comisii la Strasburg uh, anul trecut și acest Consiliu va reveni asupra subiectului pe 25 octombrie. Ar fi deci interesant să ascultăm părerea unui expert despre această uh, propunere pentru a pentru a putea avea un aviz pe marginea sa. Vă dau cuvântul, deci, domnule Martin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitația de a veni astăzi la Comisia Regii pentru a face o prezentare a propunerii Comisiei. Era chiar momentul potrivit pentru asta. Pentru a vă explica în termen general ce am propus și de ce. Bineînțeles, pentru mine întotdeauna este o mare plăcere să vin în fața acestei comisii. O să mă concentrez asupra modificărilor legate de politica de coeziune. Deci ce se propune și va avea un impact asupra cadrului de reglementare pentru politica de coeziune. Dar aș vrea să pun lucrurile în context un pic. Asta face parte din pachetul Comisiei care se leagă de revizuirea la jumătatea mandatului și a revizuirea CFM și se leagă de temele stabilite în comunicarea Comisiei legate de noile provocări și de concentrare și flexibilitate în ceea ce privește utilizarea bugetului UE. Punctele cheie sunt ce putem face pentru a accelera implementarea fondurilor structurale și de investiții și ce putem face pentru ca această aplicare să fie mai rapidă, mai simplă și mai orientată către rezultate. Deci cam acesta ar fi contextul în care s-a lansat propunerea Comisiei și, după cum știți, este un pachet uh, mare care se numește Omnibus. Are mai multe componente, printre care schimbări aduse regulamentului financiar și apoi uh, regulile specifice pentru fiecare sector. A fost o alegere deliberată să lucrăm într-un singur pachet, având în vedere interconectarea între modificările la regulamentul financiar și modificările la uh, reglementările privind uh, sectoarele. O să mă concentrez asupra acelor elemente care se leagă în special de politica de coeziune și de fondurile de investiții și structurale. Și o să vă prezint cele patru teme pe care le-am stabilit pe slide-uri. Reducerea poverii administrative pentru beneficiari, îmbunătățirea sinergiilor cu instrumentele UE, uh, instrumentele financiare care să fie mai flexibile și creșterea investițiilor în statele membre. Ceea ce vedeți aici sunt niște elemente noi, specifice, chiar importante, care uh, reflectă în special faptul că acum avem un fond uh, european pentru investiții strategice, EPSI, care nu exista când s-a adoptat legislația, dar facem și un pic de uh, aprofundare și apar câteva prevederi care ar putea fi îmbunătățite uh, pe măsură ce trece timpul. Bineînțeles, am ținut cont de părerea grupului la nivel înalt, care uh, monitorizează uh, lucrurile și simplificările și există o prevedere specifică în ceea ce privește fondul de solidaritate. O să încep cu ceea ce ne interesează pe toți, anume nevoia de a reduce povara administrativă pentru beneficiari. Aici Principalul bloc de schimbări propuse se referă la opțiunea de costuri simplificate. Deci modul în care beneficiarii pot folosi fondurile fără să fie obligați să păstreze fiecare factură pentru fiecare euro cheltuit. Am avut niște prevederi deja legate de asta și ceea ce facem în propunerea noastră este să le extindem astfel încât uh, unele din elemente să fie incluse, care erau specifice pentru fiecare fond, să fie extinse. Uh, sumele forfetare, spre exemplu, sunt uh, unul din uh, elemente, dar era restricționat. Și știm că acesta este un element care provoacă discuții. Am făcut obligatorie folosirea acestei opțiuni pentru operațiunile la scară mică. Deci am forțat mâna autorităților uh, statelor membre să folosească această opțiune de costuri simplificate pentru toate proiectele de sub 100.000 de euro. Am uh, inclus și una dintre prevederile ETS care viza practic uh, modul în care se calculează cheltuielile de personal și asta se aplica doar Fondului Social European, dar acum se aplică și celorlalte uh, fonduri. Apoi, căi mai inovatoare pentru simplificarea costurilor și pentru concentrarea plăților către rezultate. Folosirea acestei metode a Uh, proiectului de buget, un buget făcut specific pentru operațiuni și utilizarea acestuia pentru toate fondurile și, de asemenea, preluarea ceva, uh, unei prevederi care există în uh, regulamentul financiar, care um, face posibilă finanțarea legată de anumite condiții. Deci există o posibilitate să se lege plățile de rezultatele livrate și apoi oferim Comisiei posibilitatea de a crea o opțiune de costuri simplificate uh, specială, spunând că aceasta este o metodologie care a fost rezolvată prin actele delegate și poate fi folosită și va fi cu siguranță acceptată. Poate vă amintiți că una din inovațiile pe care aveam în uh, uh, regulamentul privind prevederile comune era uh, planul comun de acțiune și se putea prelua un asemenea plan uh, și se putea introduce într-un sistem bazat pe rezultate. Era o idee excelentă, dar nimeni n-a adoptat-o și atunci ne-am gândit am crezut că va exista interes, dar nu a existat interes, deci clar trebuia să facem ceva schimbări pentru ca regulamentul să fie mai prietenos cu utilizatorul. Și atunci am încercat să testăm moduri diferite de implementare a fondurilor. Am înlesnit lucrurile prin reducerea plafoanelor în ceea ce privește cheltuielile publice minime și pentru a permite statelor membre să aibă proiecte pilot, am propus ca pentru primul plan de acțiune comun să nu existe niciun fel de cerințe minime, deci să poată face la o scară cât mai mică pentru a vedea cum funcționează lucrurile. În ceea ce privește cerințele, am spus că nu avem nevoie de un comitet permanent separat pentru acest plan, ci putem folosi planul de monitorizare al Comisiei. Deci există câteva uh, Uh, lucruri care au uh, ajutat la implementare și care ar ajuta la transformarea acestor planuri într-unele mai atractive. Și vom coopera cu statele membre pentru a încerca să avem aceste proiecte drept proiecte pilot, crezând că este un model util pe care vrem să-l folosim și pe viitor și avem nevoie de experiență practică în acest sens. That then is the first, uh, section. Asta ar fi așadar prima secțiune dedicată reducerii poverii administrative. Acum vreau să spun ceva despre îmbunătățirea sinergiilor și, din nou, acesta e un lucru care știu că a preocupat foarte mult această comisie și am examinat uh, o serie de domenii Horizon 2020 și altele. Așa cum spuneam, unul dintre elemente era EFSI, care a fost creat abia acum un an fondul de investiții strategice și unul dintre subiectele care a fost subliniate este nevoia de a ne asigura că există un nivel înalt de complementaritate între fondurile europene structurale și de investiții și acest nou instrument care este uh, gestionat de Banca Europeană de Investiții. Pentru că nu am știut despre asta, nu am putut să introducem elementele care să permită o bună articulare a acestor două instrumente. Este posibil, am creat o broșură în care se explică cum se poate face acest lucru, dar a existat în mod clar dorința de a facilita lucrurile și voi explica imediat care este abordarea. Și uh, la o altă dimensiune am reușit să reglăm prevederea care spune că aceeași operațiune poate fi finanțată dintr-o serie de surse diferite și acesta a fost una din modalitățile prin care fondurile ESIF au putut uh, colabora cu Horizon 2020, pentru că se poate oferi finanțare din două surse, dar una dintre probleme se referea la pista de audit a cheltuielor și acum am simplificat asta spunând că se poate face pe bază prorata. Deci 70% dintr-o operațiune finanțată de un program cu bani de, pentru dezvoltare regională și restul de 30% poate proveni din, pot proveni dintr-un program diferit sau din Horizon 2020, din cercetare sau din alte surse. Deci asta este o reglare a, și o îmbunătățire a prevederilor pentru a simplifica operațiunea. Haideți să trecem la detaliile legate de combinarea ESIF și EFSI. Deci ce veți vedea în propunerea noastră este că există două opțiuni și încep cu opțiunea clasică uh, unde autoritatea de management dorește să folosească fonduri dintr-un program ESIF și să le pună la oaltă cu investiții disponibile din EFSI. Deci pe baza discuțiilor cu Banca Europeană de Investiții. Și ce am propus a fost ca acolo unde există această combinație, asta să uh, declanșeze aplicarea unui set specific de prevederi într-un articol nou dedicat acestei chestiuni. Adică este identificat ca o nouă modalitate de a livra un instrument financiar cu un set specific de reguli, ceea ce va ușura această combinație între cele două instrumente. Pentru a oferi uh, un mecanism de salvgardare în folosirea fondurilor RESIF, am propus să existe un prag în ce privește nivelul maxim de participare, pentru că ideea EFSI este să atragă resurse private și vrem să ne asigurăm că atunci când banii ESIF uh, contribuie, e justificat ca ei să existe acolo și să nu reprezintă prima pierdere în structura instrumentului financiar. Deci avem o prevedere care spune că n-ar trebui să fie mai mult de 20% din uh, beneficiile totale către recipienții finali, cu mai multă flexibilitate pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Și apoi avem un set de reguli uh, menite să simplifice lucrurile, deci mergem în, în direcția unui singur set de reguli pentru ambele instrumente, ceea ce ar face mai ușor, mai ușor evaluarea ex ante, ar simplifica raportarea, ar permite cofinanțare 100%, înseamnă că autoritatea de management poate prelua managerul de fond pentru o investiție, pentru o platformă de investiții creată uh, de instrumentul EFSI, deci uh, realmente se creează un singur punct de referință în ce privește regulile aplicabile. Și apoi a trebuit să abordăm o altă problemă din cauza EFC, pentru că este un instrument nou care e un fel de hibrid, de fapt. E un hibrid public-privat. Când Banca Europeană de Investiții investește într-un mod normal, în mod normal, investiția este considerată o contribuție privată, nu publică, deci finanțare privată. Sigur, atunci când un stat membru folosește fonduri ESI, e considerată o, o investiție publică. ESI e diferit pentru că este susținut de bugetul european și atunci se consideră că e o contribuție europeană, dar totuși vine de la Banca Europeană de Investiții, la fel ca și alte investiții. Și prin urmare, aveam o problemă în a determina cum ar trebui tratată această investiție în anumite tipuri de instrumente financiare structurale unde trebuie să permiți un tratament diferențiat pentru uh, investitori diferiți. Deci a trebuit să rescriem articolul care se referea la această chestiune ca să fim cât mai clar și mai uh, detaliați în legătură cu tratamentul EFSI și în special asta înseamnă că acum este posibil clarifică în detaliu posibilitatea de a folosi fonduri ESIF pentru a acoperi prima pierdere. În termeni tehnici este tranșa minoritară într-o structură financiară. Deci e posibilitatea de a extinde și mai mult implementarea EFSI prin intermediul, uh, uh, peste tot în Uniunea Europeană și nu uh, de a ne concentra atât de mult asupra acelor regiuni unde nivelul de risc este mai mic și proiectele sunt mai ușor bancabile. Deci asta este o schimbare importantă în ce privește clarificările și certitudinea juridică necesară pentru a aduce investitorii de partea noastră. Deci asta e prima opțiune. Mai există apoi o altă opțiune care s-a deschis pentru că, sau datorită faptului că există un nou articol în uh, regulamentul financiar, articolul 125, care are două elemente în el, și anume elementul care permite unui stat membru să folosească parte din alocarea ESIF pentru a întoarcem bugetul Uniunii Europene cu scopul de a o folosi pentru a întări capacitatea EFSI de a uh, uh, rezista riscurilor. Deci asta e doar o posibilitate. Deci un stat membru poate să facă cerere de transferare a o parte din alocarea ESIF înapoi în bugetul UE cu scopul creșterii nivelului de finanțare care este identificată drept uh, susținere pentru EFSI și astfel să crească capacitatea de investiție a Băncii Europene de Investiții și în acel caz alocarea transferată se ia din uh, cadrul fondului ESI complet și uh, creșterea investițională va fi folosită fără ca ea să fie considerată partea pro- pro- procesului normal de programare. Și pentru a face ca acest articol să funcționeze în practică, în regulamentul uh, comun am propus un articol specific că uh, statele membre trebuie să facă o cerere până la 30 septembrie pentru ca să se poată face schimbări la program și asta sigur nu va funcționa decât pentru alocări bugetare viitoare, deci nu pentru trecut. Au fost alte schimbări apoi în legătură cu instrumentele financiare și aș vrea să vi le explic uh, de asemenea. Vă amintiți că am avut în regulamentul uh, uh, comun un bloc de prevederi legat de instrumentele financiare pentru a ne asigura că avem un set de reguli clar și complet considerat necesar pentru a livra această utilizare mărită a instrumentelor financiare, ceea ce căutam. Ce am văzut este că există o nevoie de a încerca să simplificăm aceste prevederi sau de a permite mai multă flexibilitate decât uh, era inițial prevăzut și primul punct care reprezintă o schimbare importantă și de substanță este legat de selectarea managerilor de fond. În uh, mod normal, managementul fondurilor este un serviciu și atunci ar intra în directiva prin achizițiile publice. Statul membru ar trebui să facă un proces de achiziție, de cere de oferte pentru a da contractul de manager de fond. Excepțiile sunt pentru BEI și pentru AF din cauza tra- prevederilor tratatului. Ce am propus noi acum este o încredințare directă a contractului de management de fond care să se poată face de către un stat membru către o bancă națională de promovare a investițiilor. Ideea fiind să punem băncile naționale pe același uh, picior de, pe picior de egalitate cu BEI. Asta s-a făcut la cele anumitor state membre și, de asemenea, a fost un element uh, ridicat de grupul la nivel înalt pentru simplificare. Noi considerăm că ar fi o modalitate prin care am putea să simplificăm managementul instrumentelor financiare, permițând statelor membre să dea contracte direct pentru managementul fondurilor către băncile publice create pentru acest scop. Și apoi celălalt element se leagă de inițiativa IMM. Vă amintiți că asta a apărut foarte târziu în procesul de negociere. A fost uh, determinată foarte mult de nevoia imediată de a oferi lichiditate pentru întreprinderi. De fapt, a avut un început destul de slab, pentru că probabil că a apărut destul de târziu în cadrul procesului, când statele membre deja luaseră unele decizii. Totuși, acum procedura a început să funcționeze, avem 5 state membre care folosesc inițiativa IMM și este Uh, văzută ca o modalitate importantă de a uh, extinde uh, utilizarea până la sfârșitul perioadei. Aceasta deci ar fi un alt instrument disponibil pentru statele membre prin care acesta se poată oferi susținere IMM-urilor. Și apoi câteva elemente mai tehnice. Aici vedem că sunt instrumente folosite atunci când e nevoie să se clarifice anumite lucruri, să se asigure operabilitatea unor prevederi. Deci pentru auditul uh, BEI și EFI am folosit o procedură diferită care să permită statelor membre să se bazeze pe raportările auditorilor BEI deci ca să se evite uh, dublarea eforturilor de audit, am insistat pe corecțiile financiare unde uh, sunt numai uh, nereguli individuale, asta n-ar trebui să ducă la corecții la nivelul instrumentului financiar și probabil nimeni nu s-a gândit la acel moment la dobânzile negative, pentru că acum câțiva ani asta nu uh, putea nimeni să prevadă că ar fi o problemă. Acum am introdus o prevedere care să permită uh, dobânzi negative pe resursele uh, atrase și, de asemenea, uh, am schimbat câteva lucruri în ce privește raportarea, am eliminat o dublare în ce privește raportarea. Deci cu toate schimbările acestea avem uh, cele două blocuri principale, unul legat de costurile uh, simplificate și apoi de opțiune financiare. Acum, trecând la a treia parte și anume flexibilitatea. Aici există o serie de elemente Um, în uh, regulamentul, prind, uh, regulamentul comun am pus o prevedere care spune că toate fondurile au posibilitatea de a susține cheltuieli legate de migrație și azil. Și veți vedea acest lucru reflectat imediat în uh, regulamentul IDF. Trec la ultimul punct de pe acest slide am îmbunătățit procedurile pentru acordul de parteneriat, eh, pentru că existau anumite incertitudini în legătură cu procedura și am clarificat acest lucru și apoi la, eh, punctul din mijloc se referă la prevederea din articolul 21-25 din regulamentul financiar. Deci, eh, pentru a există o posibilitate generală a unui stat membru să transfere resurse din ESIF înapoi în bugetul european pentru a fi folosit în alte instrumente europene. Și din nou am pus o prevedere în regulamentul comun pentru a permite acest lucru. Deci asta ar permite unui stat membru, de exemplu, să transfere o parte din alocarea sa, dacă consideră că nu o să o poată folosi în mod optim în cadrul programării normale, să o transfere înapoi în bugetul european și să o folosească pentru a susține operațiuni de cercetare prin Horizon 2020, să zicem. De asemenea, am făcut câteva schimbări în uh, regulamentul RDF, am propus câteva schimbări. Prima se leagă tocmai de, de ce am spus mai devreme. E posibil să se susțină investiții în domeniul migrației și refugiaților, deci acum există o investiție prioritară legată de primirea și integrarea economică și socială a migranților și refugiaților. Asta oferă claritate și certitudine în legătură cu utilizarea fondurilor. Bun, nu e exclusivă, dar acum se uh, oferă un cadru mult mai clar, deci nu mai există dubii în legătură cu ce se poate face și avem indicatori corespunzători care sunt necesari pentru a putea acoperi utilizarea acestor fonduri. Și apoi un comentariu făcut de o serie de state membre, limitările legate de susținerea infrastructurii în zone uh, cu investiții culturale și turistice erau limitate la infrastructură de scară mică și unele state membre au considerat că asta e problematic pentru că nu era foarte clar ce, ce însemna acest lucru și a fost, că era prea restrictiv și atunci uh, termenul uh, scară mică a fost eliminat. Am introdus mai multă flexibilitate în ce privește operațiunile generatoare de venit. Asta a fost una dintre zonele, domeniile unde am încercat să avem un set clar de reguli, dar um, am încercat să introducem și alte elemente care să permită statelor membre să-și stabilească propriile uh, rate forfetare la nivel național, mai ales în sectoare în care ar fi foarte dificil să se facă acest lucru la nivel UE uh, pentru că nu există datele sau dacă, uh, și atunci dacă datele există într-un stat membru, atunci acesta poate să stabilească o sumă, o rată forfetară. Și am crescut uh, excepția pentru nevoia de a deduce venit net pentru operațiuni și am eliminat complet operațiune acoperite de fondul pentru exploatațiile piscicole MMF. Și apoi un element important de reglare a început și proiectele majore. Am introdus o nouă cale rapidă de uh, gestionare a proiectelor uh, majore, deci comisia se le poate proceza foarte rapid, dar am văzut că uh, am văzut că statele membre nu sunt stimulate să folosească această opțiune rapidă pentru că nu puteau include cheltuielile pentru proiectele majore într-o cerere de plată decât după ce Comisia luase o decizie. Deci am uh, schimbat, în sensul că am eliminat această uh, prevedere nedorită. Și apoi câteva alte schimbări, din nou, uh, începește reglajele pentru a clarifica unele dificultăți legate de definiția persoanei juridice, definiția strategiilor macroregionale, Uh, instituții intermediare, un, uh, în contextul dezvoltării, uh, de asemenea susținerea unor operațiuni în afara zonei de program, deci chestiuni importante legate de modul în care trebuie întocmite documentele în format electronic, erau unele dubii legate de claritatea formulărilor și am clarificat absolut totul. Apoi asistență tehnică, creșterea flexibilității la utilizarea acesteia și clarificări în legătură cu plafoanele, clarificarea faptului că pentru programe TC aceeași instituție poate fi uh, autoritate de uh, management și de administrare. Deci, de asemenea, începește regulamentul ESF au fost unele schimbări făcute pentru că aici uh, regulamentul a fost îmbunătățit de deci ce privește costurile simplificate și la fel s-au, s-au îmbunătățit indicatorii. Și în fine am menționat la început uh, schimbările legate de fondul de solidaritate. <clears throat> e vorba de bugetizare. Până acum n-a existat buget pentru fondul de solidaritate și de fiecare dată când era nevoie să se folosească fondul de solidaritate, trebuia făcut un amendament bugetar. Propunerea a fost de a crea un buget parțial cu o sumă prevăzută ca alocare anuală, alocare financiară anuală, care să poată fi mobilizată în caz de nevoie. Asta nu va afecta procedura în ce privește Consiliul și Parlamentul, pentru că autoritățile bugetare vor trebui să aprobe de fiecare dată alocarea, dar nu va mai fi nevoie de amendarea bugetului. Așadar, asta încheie prezentarea mea legată de schimbări. Veți vedea că există o mare diferențiere și schimbări importante, substanțiale și unele schimbări tehnice, toate având scopul comun de a simplifica și îmbunătăți cadrul de reglementare. Sigur, ce este acum important este ca procesul de discuții și negociere procesul legislativ să ducă la adoptarea acestor schimbări și el să meargă cât mai rapid și mai fără probleme, pentru că scopul este ca el să aibă un efect pentru programul 2014 -2020, programele 2014-2020 și pentru că asta să se întâmple trebuie să fie aplicat cât mai rapid cu putință. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. pentru această prezentare detaliată și amănunțită care arată complexitatea propunerilor și modificărilor propuse. E foarte greu să constatăm amploarea schimbărilor într-un domeniu precis. E mai ușor de văzut cât de complexe sunt propunerile în general. Colegi, aveți cuvântul, doamna Crel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Martin, pentru prezentarea dumneavoastră care ne-a luminat un pic, cel puțin, uh, situația actuală. Cred că cele prezentate de dumneavoastră uh, într-o primă instanță poate fi lăudat, ar fi într-adevăr uh, o idee să simplificăm, să debirocratizăm, uh, ar oferi oportunități, însă nu cred că totul poate fi pus în aplicare atât de repede. Sincer, mi se pare destul de neobișnuit faptul că Comisia prezintă această procedură ca procedură omnibus pentru că aici există, bineînțeles, o legătură cu regulamentul financiar. E clar, există o legătură cu regulamentul bugetar și ce s-a propus intră profund în politica de coeziune și vine cu intervenții care nu sunt doar simplificări sau proceduri simplificate, ci care modifică anumite componente ale politicilor și nu cred că Parlamentul vă va sprijini în inițiativa de a scoate fonduri din uh, politica de coeziune pentru a le folosi în politica pentru refugiați sau pentru solicitanții de azil. Sunt modificări profunde ale politicii de coeziune și cred că Comisia Regii, care este normalmente competentă ar trebui uh, să fie inclusă în procedura de negociere. O altă idee, mi-aduc aminte de dezbaterile intense pe care le-am purtat în cadrul Fondului European Regional. Am putut lua parte la acea dezbatere și îmi aduc aminte când discutam despre câți bani punem de pildă în patrimoniu cultural. A fost o propunere a Comisiei cu sprijinul Parlamentului și spunea foarte clar că nu vom aloca o sumă exagerată pentru muzee de istorie, de pildă, ci că banii ar trebui să fie direcționați între alte proiecte, meni, înspre alte proiecte menite să creeze locuri de muncă și care să ducă la o dezvoltare durabilă a economiei. Parlamentul poate fi astăzi de o altă părere, complet altă părere, nu neg acest lucru. E însă vorba de o decizie care ar trebui luată aici în Comisia Regii și care ar trebui să fie negociată de statele membre în trilog cu Comisia Regii. Iar în cazul de față, acest lucru nu s-a întâmplat. Și Cred că ar trebui să discutăm despre acest lucru uh, în, ziua de, în cursul zilei de astăzi, la întâlnirea coordonatorilor. Pentru noi este de negândit că acolo, sub uh, egida Comisiei pentru Buget și Control Bugetar, uh, să lăsăm lucrurile să se desfășoare, după care să lăsăm totul să curgă sub uh, acea orientare pentru că de fapt, la un trilog ar trebui ministrii de resort să se întâlnească cu Comisia Parlamentară de Resort, așadar să, negocieze, să se negocieze cu Comisia noastră. Și nu cred că acest lucru ar duce la încetinirea procedurii. Cred că Comisia Regia a dovedit uh, în repetate rânduri că atunci uh, când e nevoie putem lucra într-un mod foarte eficace și putem negocia în același fel, cred că este o bună premiză pentru a încheia cât se poate de repede procedura, pentru că dacă organizăm totul într-o procedură omnibus amplă, Uh, mi se pare că pierdem uh, perspectiva de ansamblu pentru că dacă, un singur, dacă o singură comisie blochează un lucru pentru care este competent, atunci totul este blocat. Dacă lăsăm însă competența comisiilor competente pe fond, atunci se poate într-adevăr uh, netezi pe aici, pe acolo, acolo unde apare o asperitate, însă nu se blochează totul. Cred că există și idei bune în uh, propunere pe care am putea să le sprijinim. Aș dori însă să văd uh, poate mai în amănunt uh, câteva idei. Um, am spus că, sincer, nu am chef ca politica de coeziune să intre în cofinanțarea planului Juncker, pentru că nouă, ca Parlament, mi s-a, promis de președintele Comisiei că ideea sa unui proiect de investiții va duce la crearea unui efect de pârghie cu fonduri private de 1 la 17. Asta ne spunea atunci în discursul de atunci. Însă dacă acum nu vin fonduri private, ci de fapt BEI ca instituție publică vine cu fonduri publice luate din fonduri structurale, uh, nu cred că e abordarea pe care am uh, hotărât-o inițial. Și spuneți-mi, vă rog, dacă aceasta este abordarea pe care doriți să o urmați la comisie sau dacă există într-adevăr efecte de sinergie suplimentare care ar putea apărea și care deocamdată nu sunt atât de vizibile. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Ultim, următoarea întrebare din partea domnului Novakov. Mulțumesc foarte mult! Încă de la început eh, aș dori să vă spun că sunt bucuros pentru că tocmai în urmă cu un an Parlamentul a adoptat o rezoluție pentru simplificare. Și mă bucur să văd că tocmai după un an avem o propunere concretă care prevede pași clare în acest sens. Sunt convins că reprezentantul comisiei prezent astăzi aici știe că această propunere amplă ridică numeroase întrebări. Și prima întrebare foarte importantă pentru mine e următoarea. Știți cum se va organiza activitatea inclusiv la Consiliu, având în vedere că sunt vizate peste 15 regulamente s-au înaintat uh, multe amendamente. Avem uh, un volum important de muncă înaintea noastră. Ar putea oare comisia să împartă în mai multe secțiuni acea propunere? Putem veni și cu propuneri complementare când vine vorba de fondurile regionale sau dezvoltarea uh, uh, regională. Iar aici sunt de acord cu doamna Crel când vine vorba de refugiați. Cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să spunem foarte clar la ce proceduri vom recurge pentru a aborda această problemă, iar dacă nu recurgem la fonduri de coeziune, trebuie să le spunem cetățenilor foarte clar cum stau lucrurile. Și nu în ultimul rând, care este calendarul prevăzut pentru acel proiect, care sunt așteptările dumneavoastră. Știu că e prea devreme, dar totuși câteva idei, câteva îndrumări ne-ar putea fi de mare folos pentru a vedea unde doriți să ajungeți. Și avem, am și alte propuneri. Știu că simplificarea e un subiect delicat, mai ales la nivel interinstituțional. Vă puteți închipui, de pildă, nivelul în, grupul înalt uh, pentru simplificare are deja un titlu foarte complicat. Deja doar entitatea care gestionează simplificarea are un nume care se întinde pe trei rânduri. E un exemplu facil, dar uh, vă ajută să înțelegeți cât de complicate sunt de fapt lucrurile. Și mă întrebam, cum ar fi să creăm un clasament al diferitelor uh, domenii de simplificare și uh, să creăm un canal de comunicare care să transmită reacția regiunilor către comisii, dar și invers. Pentru a crea acea tabelă de bord a beneficiarilor principalul uh, instrument când vine vorba de beneficiari este auditul. Iar dacă bazăm auditul pe risc, cred că acei beneficiari uh, care au rezultate bune vor putea fi audiați mai puțin, iar cei care uh, prezintă un risc crescut pentru greșeli, nu aș spune neapărat fraudă, dar greșeli, ar putea fi audiați mai des. Auditați mai des, îmi cer scuze. Cred că ar putea să fie util pentru a reduce povara uh, asupra beneficiarilor. Și în ultimul rând, vorbim de simplificare și despre aceste modificări ale cadrului uh, juridic, când vine, când vine vorba de multe subiecte. Văd însă aici că ar fi mai util uh, o diagramă pentru a vedea cum se vor uh, pune în aplicare aceste modificări în fiecare stat membru. Discutăm acum despre acest lucru, într-un fel sau altul vom adopta modificările, dar apoi e util să vedem cum vor fi acestea puse în aplicare în statele membre. E important să vedem cum afectează beneficiarii și cum afectează viața cetățenilor în, din exterior. Mulțumesc, doamna Maletici, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestor modificări propuse. Cred că sunt binevenite. Avem un obiectiv comun și anume accelerarea punerii în aplicarea fondurilor EFSI în țările noastre. Iar pentru a grăbi punerea în aplicare, normele ar trebui simplificate. Eu sunt însă îngrijorată că toate aceste modificări nu vor accelera, de fapt, punerea în aplicare, iar Comisia urmărește într-adevăr ca aceste norme să devină mai ușor depuse în aplicare. Însă cum veți lucra de fapt cu statele membre pentru a le pune cu adevărat în aplicare? Un lucru care mi-a plăcut foarte mult, uh, opțiunea de cost simplificată, a spus că va fi obligatorie. Mi se pare o idee excelentă. Însă, dacă tragem linie și vedem ce s-a făcut până acum în statele membre, atunci vedem că nu s-a folosit această opțiune simplificată de cost. Din ce motive? Mi s-a spus că dacă se concentrează asupra opțiunilor de cost simplificate, se confrunta cu probleme în etapa de control și audit nu se concentrează așadar asupra rezultatelor, ci asupra uh, informațiilor care intră inițial în sistem. Trebuie așadar să îmbunătățim sistemul în ansamblu pentru a putea face aceste modificări. Îmi place ideea sinergiilor și de a combina diferite fonduri, însă am organizat numeroase grupuri de lucru, numeroase audiere aici la Parlamentul European, uh, referitoare la sinergii, mai ales la sinergiile între fondurile EFSI și Horizon 2020, iar statele membre au subliniat tot timpul faptul că se confruntă cu probleme în ceea ce privește diferitele norme. Pentru Orizon 2020 există norme diferite pentru ajutorul de stat, uh, dar și audit față de fondurile EFSI și e foarte greu să le îmbinăm. V-am uh, ascultat în timpul prezentării, a scos în evidență și dumneavoastră acest lucru. Dar cum credeți că veți rezolva um, acest uh, dezechilibru pentru a sprijini într-adevăr mai bună punere în aplicare? Mulțumesc, doamne D'Amato, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, directorul general pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru că în Uh, scos în evidență munca care ne așteaptă. În ceea ce privește sinergia între EFSI și celelalte politici, noi am afirmat că EFSI prezintă o plusvaloare considerabilă pentru că se bazează pe rezultate. Din punct de vedere practic, EFSI se va adopta după regulamentul uh, dispozițiilor comune. Hmm. Ni se pare un pic uh, riscant să propunem modificări ale acestui regulament, introducând dispoziții care să fie în favoarea acestei presupuse complementarități a fondurilor cu EFSI. Vedem uh, însă că există numeroase Um, deficiență în ceea ce privește transparența definițiilor proiectelor durabile și alocările care se fac. Am după aceea o întrebare în ceea ce privește ce ar însemna stabilirea unor priorități clare de investiții pentru migranți și refugiați. Cum am putea introduce uh, măsuri de sprijin pentru aceștia. Nu duc lipsă de sensibilitate față de acest subiect. Țara mea uh, și-a dovedit uh, deschiderea pentru primirea acestor uh, refugiați, dar există regiuni precum Italia meridională, de unde provin eu, Grecia, care uh, se confruntă din plin cu această criză și încearcă să profite uh, de politica migratorie pentru a depăși momentul de criză. Cred că putem uh, folosi. Cred că îmi cer scuză dacă am recurge la politica de coeziune pentru a gestiona această criză, am genera un risc suplimentar pentru aceste regiuni. Mulțumesc, văd că nu mai există persoane care doresc să intervină, să vină cu propuneri, așa că, domnule Martin, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările foarte pertinente. Am să încerc uh, să vă răspund la toate acestea. Poate ar fi bine să încep cu întrebările legate um, de aspectul instituțional, de ce s-a introdus totul într-un singur pachet. Cred că Comisia prezintă această inițiativă ca parte a propunerilor la jumătatea mandatului și cred că se explică foarte clar în uh, comunicare care este, în comunicat care este justificarea. Cred că trebuie să luăm în calcul faptul că riscurile cu care ne confruntăm uneori presupun uh, purtarea unor uh, discuții diferite, la da, diferitele comisii ale Parlamentului, dar uh, și în uh, diferite uh, secțiuni ale comisiei vis-a-vis -vis de anumite aspecte ale bugetului. Și din acest motiv vedem că um, nu există un liant care să unească foarte bine um, această propunere, vedem că există discrepanțe în ceea ce privește Orizont 2020 și fondurile EFSI. De fapt, fiecare lucrează pe propriul domeniu, un lucru de înțeles. Însă, Comisia într-adevăr încearcă să coordoneze activitatea acestora, însă competența tehnică ține de directoratele generale. Noi venim cu propunerile noastre și nu ne coordonăm pe cât ar trebui pentru a avea o abordare cât mai eh, armonizată. Cred că trebuie să țineți cont de faptul că aici Comisia încearcă să facă un pas înainte, să vină cu o abordare mai consecventă iar propunerile referitoare la regulamentul financiar se leagă de dispozițiile sectoriale. Cu toții cred că ar trebui să luăm notă de toate acestea, de avantajele unei uh, propuneri coerente, consecvențe ale unui cadru de reglementare care, bineînțeles, presupune una dintre simplificări, pentru că în cele din urmă beneficiarul nu e îngrijorat de unde vine finanțarea, ci dorește o procedură de contabilitate cât mai simplă și așa mai departe. Cos, some of the changes... Bineînțeles, unele dintre aceste schimbări sunt destul de tehnice și va exista nevoie de a mobiliza expertiza tehnică pentru a putea să le examinăm. Tocmai de aceea această comisie va juca un rol cheie, fără îndoială, în examinarea acestor prevederi. Pentru că există expertiză aprofundată în ceea ce privește uh, aceste modificări. Dar, bineînțeles, asta va ține de Parlament să hotărească care ar fi cel mai bun aranjament. Aș putea să spun câteva vorbe și despre FC. Și cred că, în primul rând, este important să ne amintim că atunci când vorbim despre planul de investiții pentru Europa, de planul Juncker, politica de coeziune este deja inclusă acolo, se face trimitere specifică la ea, ca fiind unul din instrumentele de finanțare care uh, stimulează dezvoltarea și investițiile pentru locuri de muncă și creștere și mesajul comunicării asupra planului de investiții a fost că trebuie să încercăm să facem fondurile cât mai eficiente cu putință. Și unul dintre moduri era să creștem folosirea instrumentelor financiare. Apoi avem noul EFSI ca urmare a planului de investiții și obiectivele se suprapun. Obiectivele EFSI și obiectivele planului strategic de investiții. Deci, aceste două instrumente ar trebui folosite într-un mod cât mai complementar și ele ar trebui să se sprijine reciproc în măsura posibilului. Uh, Putem vedea deja exemple concrete care sunt benefice atât la nivelul uh, proiectelor individuale de infrastructură, acolo unde se vede că este posibil ca acest proiect să poată fi finanțat prin EFSI și să atragă și investiții private prin intermediul uh, Fondului de Investiții Strategice și putem vedea că există beneficii față de IMM-uri, pentru că s-au amestecat fondurile EFSI, nu doar cu cele din Fondul de Investiții Strategice, ci și cu cel din uh, Fondul Horizon 2020. Deci, are logică să explorăm toate modurile în care putem combina diversele surse de finanțare. O altă cale este să ne asigurăm că FC poate beneficia, poate fi folosit nu doar de țările uh, cele mai dezvoltate și regiunile cele mai bogate, ci și de țările mai sărace și mai puțin dezvoltate. Și este ne este mult mai greu să obții investiții private acolo unde riscurile sunt percepute ca fiind mai mari. Și o cale de a compensa acest lucru este să folosești fondurile uh, din Fondul Strategic de Investiții, astfel încât uh, proiectele să devină mai atrăgătoare. Și asta este în conformitate cu obiectivele de politici pe care le avem pentru fondurile noastre și de aceea suntem interesați ca lucrurile să funcționeze cât mai bine. Bineînțeles, cu măsuri de siguranță, tocmai de aceea am prevăzut un prag, așa cum am spus. Dar, până la urmă, toate astea se întâmplă doar cu acceptul uh, autorității care gestionează programul. Deci, combinația de uh, fonduri de finanțare se întâmplă doar dacă autoritatea de gestionare crede că e o idee bună și decide să aloce fondurile în acest stil. În ceea ce privește noile priorități de investiții care se concentrează asupra migrației și refugiaților, uh, nu e vorba că nu se pot folosi deja uh, uh, fonduri de la fondurile deja existente, inclusiv de la Fondul Social European. Pentru că comisia, uh, comisarul nostru a scris statelor membre să încurajeze să folosească aceste fonduri acolo unde se poate pentru a trece peste provocările rezultate din uh, migrație. Ceea ce vrem să facem cu această prioritate de investiții este să creăm un fundament mai clar pentru ea, pentru că dacă interpretezi prevederile deja existente, apar îndoieli dacă ceea ce faci uh, este sau nu acoperit de prevederea respectivă. Deci, asta reduce riscurile și oferă claritate. Acesta ar fi motivul pentru care am făcut-o. Dar, din nou, autoritatea de gestionare este cea care decide dacă vrea sau nu să folosească această posibilitate și să reorienteze o parte din fonduri pentru a rezolva aceste provocări. Dar nouă mi s-a părut logic să oferim un cadru bun pentru ca autoritățile de gestionare să ia o decizie adecvată. În ceea ce privește uh, îndepărtarea uh, proiectelor mici pentru infrastructură. Asta nu înseamnă că deschidem uh, carnetul de cecuri ca să fie folosit pentru orice. Bineînțeles, nu sprijinim investițiile de dragul investițiilor. Întotdeauna trebuie să fie în cadrul unei strategii pentru o regiune care să fie legată de oferirea de locuri de muncă și uh, creșterea economică. Dar în ceea ce privește turismul, uh, se poate oferi uh, sprijin pentru anumite clădiri culturale și istorice și așa mai departe. Deci, în uh, acest cadru este deja posibil și atunci această scară mică ducea la crearea de anomalii. În ceea ce privește sinergiile și modul în care ne vom asigura că aceste costuri simplificate funcționează în practică. Trebuie să acceptăm că în ceea ce privește sinergiile există o limită în ceea ce poți face. Uh, regulile pentru ajutorul de stat nu se vor schimba pentru uh, perioada 2014-2020. Uh, aceste reguli se aplică finanțărilor prin Fondul Strategic de Investiții, dar nu se aplică cheltuielilor directe din bugetul european pentru orizont 2020 sau alte domenii poate exista o altă discuție în ceea ce privește perioadele după 2020, dar ceea ce am putut să facem este să ne concentrăm pe anumite puncte specifice. Spre exemplu, în ceea ce privește sigilul de excelență, acolo unde avem o interpretare clară care înlesnește tratarea de ajutor de stat pentru oferirea de operații de sprijin care îndeplinesc criteriile pentru a primi sprijin din orizont 2020 și pentru fonduri pe care statele membre le depun într-un uh, instrument financiar la nivel UE. Și nici aici nu se mai aplică regulile de ajutor de stat. În ceea ce privește ajutarea statelor membre pentru utilizarea costurilor simplificate, sunt de acord că trebuie să facem acest lucru. Este un domeniu care a fost utilizat mai degrabă pentru fondul uh, social decât pentru fondul de dezvoltare regională. Trebuie să rezolvăm această problemă și intenția noastră este ca de îndată ce se adoptă aceste prevederi să oferim sprijin și ghidare pentru statele membre. Aveți dreptate că trebuie să ne asigurăm. Există și un exercițiu pedagogic cu auditorii, astfel încât uh, aceștia să-și schimbe modul în care realizează auditurile. S-a mai făcut o observație interesantă în ceea ce privește riscul de audit. Și dacă uh, va exista sau nu o simplificare. Cred că aici subiectul este uh, pe doi piloni. Avem uh, două tipuri de controle. Controlul din partea autorității de gestiune și auditul care vine după aceea. Uh, controlul inițial ar trebui să se orienteze către riscuri, n-ar trebui să irosească timpul cu vizita la beneficiarii unde riscul e foarte mic. Auditul este o asigurare a sistemului, nu a operațiunilor individuale a, ale beneficiarului. Uh, și de aceea, ceea ce a apărut în regulament este un sistem care permite unui organism de auditare să ofere aceste asigurări cu un, printr-un număr uh, limitat de operațiuni care sunt auditate ca urmare a unei mostre statistice. Deci, ai nevoie de această populație statistică valabilă, dar asta înseamnă că vorbim despre un număr redus de operațiuni care trebuie să fie audit, auditate în acest sens. Revin acum la calendar. Așa cum am spus la început, vedem că viteza este esențială aici și avem deja o cațintă ca aceste modificări să fie adoptate până la jumătatea anului viitor și credem că acest lucru este un scop Uh, pentru care ar trebui să conlucreze toate instituțiile, astfel încât să avem beneficiile maxime pentru programele 2014-2020. Mulțumesc, domnule Martin. A fost o discuție interesantă. Uh, care a adus un pic de lumină pentru reuniunea coordonatorilor și pentru munca noastră viitoare. Vă mulțumesc foarte mult și pentru pre uh, prezență și pentru prezentare și acum închid uh, partea publică a ședinței și îi invit pe membrii regii care nu fac parte dintre coordonatori să părăsească sala și vom co uh, continua cu reuniunea coordonatorilor.